temă, pentru că dacă da, aș vrea să trecem totuși la vot. Domnule Ransdorf, despre același lucru vreți să vorbiți? Da, doamnă președinte. Tot de această temă vreau să mă leg. Știu că premiul Saharov este foarte important. The vote.